Nous pouvons ouvrir notre réunion de commission de développement. Putem începe cu ședința Comisiei noastre de dezvoltare regională. Vă urez tuturor bun venit. Sper că această pauză estivală a fost una utilă și că sunteți cu toții gata să abordați această a doua parte a anului decisivă, deoarece ne așteaptă finalizarea totalității trilogurilor referitoare la coeziune. În ce privește ședința noastră de astăzi, vă propun, dacă sunteți de acord, să începem cu punctul 9 de pe ordinea de zi, pentru a putea permite coraportorilor noștri prezentarea documentului de ruclu, având în vedere că una din raportarele noastre, Constanță Crel, este așteptată în altă ședință. Dacă sunteți de acord, putem adopta ordinea de zi astfel modificată. Vă rog de asemenea să adoptați procesul verbal referitor la ședința de pe 6 iulie 2010, care este disponibil pe internet. Vă propun, ca de obicei, ca acesta să fie considerat ca fiind adoptat dacă nu există except, dacă nu există obiecții care să fie aduse în timpul ședinței. Trecem de îndată la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de regulamentul referitor la dispozițiile comune. Știți că e vorba de un act legislativ esențial ce ține de răspunderea comisiei noastre Noul regulament pentru intervalul 2021-2027 a fost prezentat de comisie în luna mai 2018. După luni de muncă intensă în cadrul comisiei noastre, Parlamentul a adoptat în 2019 poziția sa în primă lectură referitor la acest dosar, poziție care reprezintă mandatul de negociere al echipei noastre în cadrul negocierilor în curs. În ianuarie 2020, Comisia a decis să își modifice propunerea legislativă pentru a include noul fond pentru o tranziție echitabilă în, în domeniul de aplicare al regulamentului referitor la dispozițiile comune. După aceea, încă o dată, în luna mai, la solicitarea comisiei noastre și în contextul pandemiei COVID-19, introducând posibilitatea adoptării unor măsuri de urgență că raportorii la acest raport propun un document de lucru care conturează poziția delegației Parlamentului referitor la aceste noi dispoziții în cadrul negocierilor referitoare la regulamentul privind dispozițiile comune, așa cum uh, s-a stabilit la reuniunea coordonatorilor și de altfel în cadrul comisiei noastre. Acest document a fost uh, dezbătut și validat uh, de echipa de negociere împreună cu raportorii din umbra grupurilor. Dau de îndată cuvântul coraportorilor, raportorilor, dacă doresc să intervină, pentru a ne prezenta documentul. Andrei Novakov e alături de noi. Îi dau de îndată cuvântul, după care i-aș da cuvântul doamnei Constanțe Crel, pentru a aduce observațiile pe care dorește să le facă. Vă rog, domnule Novakov. Nu e deocamdată însă alături de noi, așa că îi dau cuvântul doamnei Crel. Ganz herzlichen Dank. Äh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi și colegi. Păcat că trebuie să ne întâlnim în continuare prin uh, videoconferință. Sperasem ca vacanța de vară să aducă îmbunătățirea situației, însă lucrurile funcționează. Săptămâna trecută, după cum spunea deja domnul președinte, ne-am întâlnit pentru a discuta pe marginea regulamentului referitor la modificările prevăzute în regulamentul general, referitor la ce s-a decis deja referitor la corona. Modificările propuse de comisie au fost incluse și au fost discutate cu raportorii din umbră. Nu a supus nicio controversă. Parlamentul a permis existența inițierii unui dialog structurat în cazul în care se înregistrează o situație de urgență. Această posibilitate însă trebuie folosită doar în situații excepționale pentru a nu spori în acest fel sarcina birocratică. Suntem, prin urmare, gata să mergem cu acest document de lucru la negocierile cu Consiliu și să intrăm în următoarele zile la trilog. Să începem acest trilog. Cam atât din partea mea. Sper că Comisia să poată adopta acest document uh, în forma în care au făcut-o raportorii din umbră de asemenea. Vă mulțumesc și mulțumiri din nou secretariatului pentru activitatea extraordinară, consilierilor politici, uh, și nu numai, mai ales referitor la React-EU pe care vom adopta astăzi, asupra care vom vota astăzi în uh, comisie. Este foarte important uh, că, am reușit să ajungem la organizarea acestui vot și vreau să profit deja de faptul că am cuvântul, cuvântul pentru a le mulțumi tuturor acelor care și-au adus contribuția raporturilor din umbră, de asemenea au fost uh, un context neobișnuit de muncă în timpul vacanței de vară am avut o întâlnire doar cu raportorul din umbră, după care am purtat un schimb de opinie în scris, ne-am continuat în acest fel discuția referitoare la pozițiile noastre vis-a-vis -vis de proiectul REACT-EU. Și m-aș bucura dacă votul de astăzi ar avea un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, dragă Constanță Crel. Vă mulțumesc de asemenea pentru mulțumirile adresate personalului și dați-mi voie de asemenea să vă mulțumesc pentru calitatea muncii aduse, mai ales în timpul acestei perioade estivale, îndeosebi în ceea ce privește React-EU pe care îl vom analiza mai încolo. Mai există um, alte persoane care doresc să ia cuvântul. Se pare că nu. Nu? Foarte bine. Andrei Novakov nu s-a conectat, deocamdată nu e alături de noi, prin urmare putem considera că această dezbatere a fost finalizată și să trecem la votul telematic. După cum ați primit uh, în instrucțiunile dumneavoastră, vom trece la un vot unic referitor la document în ansamblul său. Votul telematic uh, se va realiza prin sistemul e-vote. Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail deputaților. Votul uh, referitor la amendamente se va deschide la 13.45 și se va închide la 14.45. Votul final va fi deschis la 15 și un sfert și se va închide la 16 și un sfert. Reluăm în continuare um, ordinea de zi inițială. Trecem la punctul 4, referitoare la propunerea de decizie a Consiliului care autorizează Franța să aplice în ceea ce privește anumite taxe indirecte să aplice un regim redus uh, unui uh, produs, romului tradițional produs în Guadeloupe, Guiana, Martinica și în insula La Reunion. Această propunere vizează viitorul CFM 2021-2027. Toate aceste propuneri se bazează, după cum bine știți, pe articolul 349 din TFUE, care permite, într-adevăr, acordarea de derogări de la regulile Uniunii în regiunile ultraperiferice cu scopul de a compensa în parte distanța și dificultățile specifice cu care se confruntă. Această primă decizie pe care o analizăm în acest an se referă la romul produs în regiunile ultraperiferice franceze. Acest text nu e nou, e vorba de o derogare care există în diferite forme deja din 1923, menită să compenseze în parte costul de producție mai ridicat în regiunile ultraperiferice. Decizia propusă îi permite Franței să, reduce, să reducă accizele și cotizațiile la securitatea socială în uh, ce privește romul tradițional produs în Guadalupe, Ghiana franceză, Martinica și Reunion, care sunt apoi comercializate în uh, Franța metropolitană. E vorba de o reducere care poate um, cumula până la 50% din taxa normală. Această derogare se justifică prin, câmpul de, prin domeniul de aplicare extrem de redus și um, având în vedere dificultățile economice specifice producției în regiunile respective. După cum uh, spuneam, se conformează principiului uh, prevăzut de articolul 349. În calitate de raportor și după consultările cu coordonatorii, voi propune, după cum am făcut altfel uh, întotdeauna în trecut în ce privește acest tip de dosar, ca regulamentul să fie să, regula, acestui regulament uh, să se aplice tratamentul prevăzut la articolul 52, aliniatul 1 din regulamentul nou. Din regulamentul nostru, cu alte cuvinte, adoptarea conform procedurii simplificate fără amendamente. Proiectul de raport a fost deja distribuit. Înainte de a trece la aprobarea acestei proceduri, aș vrea să știu dacă există deputați care doresc să ia cuvântul. Se pare că nu în sală. Aș vrea să știu dacă există cineva conectat de la distanță care dorește să intervină. Nu văd pe nimeni, vă cer prin urmare formal dacă există obiecții privind adoptarea acestui regulament conform procedurii simplificate. Există obiecții? Se pare că nu, având în vedere că nu există obiecții, raportul se consideră ca fiind adoptat. Vă mulțumesc! Putem trece în continuare de îndată la punctul 5. E vorba cea de-a doua decizie, e vorba de taxa de import și de livrare de bunuri în insulele Canare. Este um, cea de-a doua decizie care, premi, care um, ar permite scutiri totale sau parțiale taxelor uh, aplicate vânzărilor în insulele Canare. Această decizie, această derogare există din 2002 și ar uh, permite o compensare parțială a industriei locale în ce privește costurile de producție crescute datorate izolării insulei. Aceste scutiri uh, nu pot depăși 15%, sau un plafon anual de 150 de milioane de euro. Având în vedere domeniul de aplicare extrem de redus, um, această derogare ar fi justificată din punct de vedere fiscal, cât și având în vedere dificultățile economice specifice producției în insulele Canare. Conform analizei realizate de Parlament, se conformează de asemenea articolului, prevederilor articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În calitate de raportor și după consultarea coordonatorilor, doresc să vă propun din nou că acest regulament să facă obiectul procedurii prevăzute la articolul 52 aliniatul 1, cu alte cuvinte, adoptare conform procedurii simplificate fără amendament. Proiectul de raport a fost distribuit. Există cineva care dorește să ia cuvântul? Se pare că nu. Nu dorește nimeni să ia cuvântul în sală și nici telematic. Vă rog, prin urmare, să-mi spuneți dacă există obiecții privind adoptarea acestui regulament conform procedurii simplificate. Se pare că nu există obiecții din sală, nici obiecții de la distanță. Având în vedere că nu există obiecții, putem considera că acest raport ca fiind adoptat. Vă mulțumesc. Trecem în continuare la un alt raport care vizează de asemenea regiunile ultraperiferice. E vorba de insula, e vorba de teritoriile de peste mare franceze și care privește uh, drepturile portoare. Este vorba așadar de taxa de andocare, despre care știți că se aplică în, în zonele ultraperiferice franceze. Este o derogare pe care Comisia Regii o cunoaște foarte bine, permite folosirea unor taxe mai scăzute pentru produse produse la nivel local, asta pentru a compensa dezavantajele economice și pentru a păstra, pentru a întreține producția locală. Autoritățile franceze au cerut reînnoirea acestei exonerări pentru perioada 2021-2027. Din păcate, n-a fost posibilă realizarea tuturor evaluărilor uh, necesare, nici toate studiile necesare nu au putut uh, să fie efectuate, asta din pricina epidemiei de coronavirus. Prin urmare, Comisia propune ca regimul uh, Uh, actual, care expiră la 31 decembrie 2021, să fie prelungit cu o perioadă de șase luni, asta pentru a permite autorităților franceze uh, să finalizeze rapoartele acestea și analizele acestea foarte importante. La expirarea acestei perioade, uh, Parlamentul va fi din nou consultat. Prelungirea acestei derogări la regulile uh, fiscale este din nou justificată prin domeniul de aplicare deosebit de limitat și este în deplină conformitate cu articolul 349 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. În calitate de coraportor și după consultări cu coordonatorii, voi propune așadar din nou ca acest regulament să fie tratat în conformitate cu articolul 52, aliniatul 1, adică propun aplicarea unei proceduri simplificate fără amendamente. Proiectul de raport va fost deja distribuit. Întreb acum dacă există colegi care doresc să intervină în sală sau la distanță. Văd că nimeni nu dorește să intervină. Prin urmare, formal vă întreb dacă există obje- obiecții la adoptarea acestui regulament în temeiul procedurii simplificate. Există obiecții? Văd că nu. Prin urmare, raportul este adoptat. Trecem în cele ce urmează la uh, votul uh, la distanță. Vă amintesc că regulile rămân aceleași ca și cele aplicate înainte de vacanța de vară. Astăzi, la Comisia Regii, vom uh, avea trei voturi unul foarte important uh, care se referă la uh, care vizează React uh, EU și două alte voturi care sunt la fel de importante, unul privind regulamentul privind dispozițiile comune și unul privind politica industrială. Două etape pentru votul nostru. În primul rând, amendamentele pentru primele două dosare, noua strategie industrială și React EU. Mai apoi vom trece la votul final pentru cele trei dosare. Votul asupra amendamentelor este deschis până la ora 14.45. Secretariatul ne va informa mai apoi prin e-mail, care au fost amendamentele adoptate, respectiv respinse. Mai apoi, între orele 15 și 15 și 16 și 15 va avea loc votul final. După votul final, secretariatul din nou ne va informa prin e-mail care a fost rezultatul votului. Pentru fiecare sesiune de vot, trebuie, și îmi cer scuze că trebuie să vă amintesc asta, trebuie să Uh, votați individual în aplicația e-vote și să transmiteți buletinul de vot semnat către secretariat. Doar titularii și uh, suplanții desemnați de către grupurile politice uh, cei desemnați înainte de vinerea trecută au dreptul să voteze. Mai există mm, câteva lucruri importante înainte de a trece la vot. Vă amintesc că fiecare deputat are voie să voteze o singură dată. Nu puteți uh, revota în iVote decât dacă ați făcut uh, o eroare la primul vot. În al doilea rând, este absolut esențial ca fiecare deputat să transmită buletinul de vot uh, în format PDF semnat de pe adresa de mail uh, oficială către adresa de mail a secretariatului și asta înainte de uh, finalizarea, de încheierea votului la orele 14.45. Dacă nu faceți asta, votul nu este valabil, nu poate fi autentificat. Și din nou vă amintesc că trebuie să transmiteți acest uh, buletin de vot într-o singură dată. Uh, e important uh, pentru secretariat ca uh, codul din dreapta sus să fie vizibil. Prin urmare, dacă puteți, vă rog să semnați, să folosiți semnătura o electronică și nu să scanați buletinele de vot. Bineînțeles, aceste uh, Amendamente, dar și reguli v-au parvenit deja, nu are rost să mai uh, intrăm în detalii dar uh, lucrurile acestea trebuiau uh, totuși să fie spuse. Prin urmare, acum că am terminat cu partea aceasta, haideți să trecem la prezentarea succintă a textelor și a voturilor. Și revenim la acest punct foarte important uh, pentru comisia noastră în după amiaza aceasta, și anume React EU. Uh, EU, care este cu siguranță unul dintre dosarele cele mai urgente, cele mai importante în momentul de față, are de-a face cu comisia noastră, asta pentru că vorbim aici de punerea la dispoziția unei sume de, 40, de 55 de miliarde de euro pentru uh, relansarea economică după, după pandemia cu care ne-am confruntat. Prin urmare, uh, vom trece la o procedură foarte rapidă. În iulie am primit amendamentele. Amendamentele au fost traduse în cursul verii. Amendamentele de compromis au fost uh, uh, au fost redactate într-un timp extraordinar de scurt. Prin urmare, la fel ca și Constanță Crel, vreau și eu să mulțumesc secretariatului pentru toate eforturile depuse. Dar de asemenea, vreau să le mulțumesc și să-i felicit, bineînțeles, pe raportori, domnul Novakov și doamna Creel, pentru excelenta muncă depusă. În cursul negocierilor care vor începe în curând, trebuie să vă spun asta de la bun început, ne vom confrunta însă cu o problemă dificil de rezolvat Șefii de stat au stabilit de comun acord să nu modifice uh, CFM-ul 2014-2020. Asta înseamnă că 5 miliarde de euro vor uh, lipsi pentru REACT-EU în 2020. Se pare că Consiliul, în momentul de față, nu este dispus să-și schimbe poziția. Știm uh, deja că trialogurile trebuie să înceapă și, uh, bineînțeles, subiectul acesta trebuie să fie discutat. Um, nu pot decât să vă spun că Parlamentul nu poate accepta ca aceste uh, concluzii Uh, contradictorii trase de către Consiliu uh, nu poate accepta ca aceste concluzii să văduvească react de sumele atât de importante. Comisia noastră va fi foarte vigilentă și voi transmite un, o scrisoare președintelui Parlamentului și com- președintelui Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European pentru a informa în legătură cu această problemă, care este atât una de natură politică cât și una de natură bugetară. Acum îi dau cuvântul, le dau cuvântul coraportorilor, mai întâi de toate doamnei Constanțe Creel, care e tot alături de noi și care îi mulțumesc. Doamna Creel, aveți cuvântul. Bon, je, je pense Constance connectée. Doamna Creel este conectată, dar mă informează deja că mai are o altă ședință și că s-ar putea să aibă dificultăți uh, pentru a interveni la această dezbatere. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Novakov, celălalt co-raportor. Bon. Andrei, se pare că nici Andrei nu e disponibil. Da, oricum am mai purtat uh, dezbateri pe tema aceasta, dezbateri bogate. În După amiaza aceasta, oricum, trebuie să votăm doar. Procedura de vot, de altfel, s-a deschis, deschis și, prin urmare, vă propun să trecem la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre noua strategie industrială pentru Europa. Comisia va vota astăzi și acest aviz cu privire la raportul uh, din proprie inițiative de la Comisia ITRE pe tema noua strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei. Raportorul nostru este doamna Pencova. 125 de amendamente au fost depuse în uh, termenele stabilite și raportorul și raportorii din umbră au uh, convenit asupra 13 amendamente de compromis. Dorește doamna raportor, doamna Pencova, să intervină pe scurt înainte de a trece la vot? Dorește doamna Pencova să intervină? Se pare că nu. Prin urmare, trecem la votul pe acest raport, pentru că procedura de vot este, cum vă spuneam, deja deschisă. Există oare ceva la diverse din partea colegilor? Există subiecte pe care ați dori să le înscrieți aici? Nu? Iată că am fost mult mai rapid decât uh, mi-aș fi putut eu uh, imagina. Totul funcționează foarte bine. Vă informez că ne vom reuni din nou pe 24 septembrie 2020 de la 13.45 la 14.45 și la 15.45, îmi cer scuze, și că această ședință este urmată de o ședință a coordonatorilor uh, Uh, în cursul căreia va trebui să discutăm subiecte foarte importante, precum continuarea și deschiderea negocierilor cu Consiliul. Uh, va trebui să discutăm o serie de subiecte apărute pe tapet în urma ultimului sau celui mai recent Consiliu European. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și îi rog pe coordonatori să uh, revină în sală la uh, ședința coordonatorilor, respectiv la ora 14.45. Vă mulțumesc tuturor!